propunerile de rezoluție adoptate la sesiunea de astăzi vor fi transmite, transmise destinatarilor lor. Această sesiune se suspendă și vă urez uh, drum bun înapoi spre uh, jurisdicțiile dumneavoastră.